Ora l'ordine del giorno reca la relazione. Acum pe ordinea de zi avem raportul Langen privind medierea în asigurări. Dau imediat cuvântul uh, raportorului, domnul Werner Langen, 4 minute. Da. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vă mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi, domnule comisar. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru colaborarea în general bună pe care am uh, avut-o. În cadrul um, multor întâlniri am uh, pregătit uh, decizia care a fost luată la comisie. Unele puncte au rămas deschise, dar cred că am reușit să îmbunătățim cadrul legislativ referitor la intermedierea de asigurări. O să mă refer la punctele importante. În primul rând, consumatorii în, uh, vor, se vor bucura de un cadru legislativ foarte rațional. În al doilea rând, sunt consolidate drepturile consumatorilor de a primi informații despre produsul uh, cumpărat. În al treilea rând, ajunge la un grad sporit uh, de, de transparență, din nou în beneficiul consumatorilor. În al patrulea rând, am adoptat un compromis echilibrat care împiedică efecte negative uh, stârnite de oferirea unor uh, informații insuficiente. În al cincilea rând, um, acestor produse vor fi anexate pe viitor diferite documente care conțin informații despre contracte care uh, permită, de exemplu, o mai bună comparare între diferitele oferte. În al șaselea rând, acest uh, sector este obligat să se pregătească mai bine pe viitor din punct de vedere profesional. În următorii 5 uh, ani, într-un uh, ritm care poate fi ales de, de fiecare, trebuie să fie prevăzută o, perio- o anumită perioadă de pregătire profesională pentru intermediarii respectivi și de acest lucru vor trebui să se, vor trebui să se ocupe statele membre. Când vine vorba de uh, produsele de investiții, aici am ținut seama de cadrul uh, uh MIFID și pentru a permite un cadru legislativ uh, coerent de a reglementa aceleași produse într-un mod, uh, într-un mod uh, egal, uh, și pentru a ă, împiedica punerea pe picior de egalitate a produselor de asigurări cu produsele speculative. Cred că trebuie să ă, putem face această, această diferență în continuare și cred că prin ă, propunerea noastră oferim informații suplimentare consumatorilor și o transparență suplimentară, ținând seama de caracteristicile fiecărui uh, actor și fiecărui uh, produs de pe, de pe piață. Drepturile consumatorilor au fost consolidate și prin faptul că diferitele provizioane sunt indicate în mod, uh, în mod transparent, au fost simplificate diferitele, diferitele procedee și am prevăzut reglementări uh, uh, comune uh, care țin seama și de directiva MIFID. Eu cred că lucrurile decise de noi au fost făcute posibile de discuțiile constructive pe care le-am purtat cu toți raportorii din umbră Chiar dacă sunt uh, prevăzute mai multe voturi pe părți și voturi separate, sunt convins că acest raport se va bucura de sprijinul tuturor și doresc să vă mulțumesc uh, tuturor. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul comisar Barnier. Vă rog. Doamnă președintă, bună seara doamnelor și domnilor deputați. Dezbaterea de astăzi a acestei uh, revizuiri a directivei privind medierea în asigurări cum spunea și raportorul, uh, prevede posibilitatea unei alegeri informate privind asigurărilor pentru a duce în felul acesta la reducerea bugetelor familiilor și IMM-urilor, asigurându-se că riscurile sunt cuprinse și acoperite corect. Consumatorii pot fi astfel protejați cu multă eficiență iar directiva este revizuită cu transparență, fără presiunea conflictelor de interese, deci este un pas important în această direcție. Mm, piața medierii în asigurări este dominată de IMM-uri, uneori de întreprinderi micro, și ținând cont de specificul acestei piețe, Comisia a ales în propunerea sa să mențină o abordare de armonizare minimală. Uh, și uh, asta o spun pentru criticele pe care le aud uneori, care reproșează că Europa armonizează mult prea mult în anumite domenii. Iată, uh, acesta este un exemplu în care Europa stabilește doar un cadru, iar statele membre au flexibilitatea de a adapta acest cadru la specificul național. Vreau să mulțumesc cu sinceritate Parlamentului pentru activitatea depusă, pentru rapiditatea acestei activități îi mulțumesc domnului Werner Langen pentru capacitate, pentru angajament, pentru competența de care a dat dovadă și vreau să-i mulțumesc și raportorilor din umbră, domnul Antolin Sanchez Prezedo, Ole Schmidt, Sven Giegold, Ashley Fox și Jürgen Klüte. Știm foarte bine că, de fapt, Consiliul nu a mers în ritmul dumneavoastră, n-a putut să țină pasul și că va relua lucrările din aprilie și dorim să se ajungă la un acord în lunile viitoare, adică anul acesta. Raportul dumneavoastră îmbunătățește propunerea făcută de noi și preocupările noastre sunt aceleași. Vreau să subliniez două puncte. Pe de o parte, vreți să sporiți protecția consumatorilor, vorbiți de introducerea unui document de informare pentru produsele care nu se referă la asigurarea de viață, ca și puteri uh, suplimentare pentru autoritatea europeană EIOPA. Vreți de asemenea să se asigure condiții de concurență corectă și echitabilă între toți cei care fac asigurări, confirmați câmpul de aplicare, domeniul de aplicare, uh, și până la cei care vând asigurări ca anexe și de asemenea vă gândiți și la siturile unde să fac comparații în asigurări. Și dacă ne gândim la viitor, în viitoarele negocieri, va trebui să existe o coerență cu celelalte dosare legislative care sunt și ele de asemenea discutate în paralel, care urmează să fie discutate. Mă gândesc la uh, dosarele uh, Uh, care sunt legate de MIFID uh, uh, cu regul, regulamentul care este acum în discuții trilaterale sau de asemenea dosarul privind litigiile extrajudiciare în domeniul concurenței și dorim să cooperăm cu dumneavoastră și cu Consiliul în momentul în care va avea orientare generală doamnă raportor, doamnă președinte, doamnelor și doamnelor, ă, le permitem asiguratorilor și intermediatorilor în asigurări să continue să existe pe piața financiară, întărind încrederea consumatorilor și readucând economia europeană pe calea creșterii pe care o așteaptă creștini, uh, cetățenii. S-au făcut foarte multe, dar uh, așteptăm în continuare și alți pași. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, și are acum doamna Styler cuvântul în numele Comisiei IMCO. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportorului și comisarului Barnier în calitate de raportor la IMCO, acest raport uh, pot spune că a durat până a ajuns la plenară. Scopul medierii și a reformării a fost să asigurăm protecția consumatorilor pe piața asigurărilor. Piața asigurărilor este fragmentată, dar pentru consumatori există uh, anumite uh, inconsistențe în, în, ce privește cerințele de informare. Asta înseamnă că uh, acești oameni uh, riscă să nu înțeleagă riscurile, costurile și trăsăturile unui produs de asigurare. De asemenea, sunt practici diferite de vânzare pentru diferite tipuri de asigurare și acest lucru trebuie îmbunătățit. Nu sunt convinsă că această reformare reflectă aceste preocupări ale consumatorilor. Aș vrea să văd o poziție mai ambițioasă și mai îndrăzneață a Parlamentului de, în favoarea consumatorilor, așa cum a fost prezentată de Comisia Econ. Mai mult, sunt uh, dezamăgită să văd că această reformare schimbă regulile de, de rezolvare alternativă a disputelor Uh, reguli care recent au fost uh, acceptate de acest Parlament. Acest lucru este preocupant mai ales pentru acele țări care au mers mai departe. Dacă luați exemplul uh, Marii Britanii, ombudsmanul financiar are uh, posibilitatea de a lua decizii obligatorii pentru apărarea consumatorilor. Această reformare așadar slăbește protecția consumatorilor, lucru foarte îngrijorător, în special când uh, pe această chestiune, restul Europei ar trebui să îndeplinească cele mai înalte standarde de uh, protecția consumatorilor și acest lucru nu se întâmplă în această propunere. Mă întristează faptul că nu voi putea susține raportul așa cum este el acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Grazie. Eh, credo che l'onor... Mulțumesc. Cred că domnul Lene nu este în uh, sală. Așadar, dau cuvântul uh, oratorilor în numele grupurilor politice pentru Partidul Popular European, doamna Galpelci, două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte. Permiteți-mi în primul rând să-l felicit pe colegul meu, Werner Langen, pentru acest raport uh, bine echilibrat și pentru faptul că a ținut seama de interesele tuturor uh, actorilor prin această propunere referitoare la intermedierea asigurărilor. La fel ca antevorbitori, cred și eu că această propunere va asigura protecția consumatorilor, uh, atrăgând atenția asupra riscurilor, împărtășirii acestora, și pe faptul că toate informațiile relevante trebuie să ajungă la consumatori la timp înainte ca aceștia să semneze o poliță de asigurare. Pentru mine este foarte important ca în momentul în care există controverse și se manifestă conflicte de interese, statele membre să poată să poată să ceară mediatorilor de asigurări să facă publice termenii și condițiile în care și-au uh, vândut produ- uh, produsele. Cred, sunt convinsă că dacă am fi avut la dispoziția noastră un cadru, uh, un cadru de reglementare similar în momentul în care s-a declanșat criza financiară, am fi evitat ducerea în eroare a consumatorilor care au cumpărat anumite produse fără să știe despre ce este vorba. Pregătirea profesională este foarte importantă tocmai pe această piață și ea trebuie să devină una obligatorie. La fel cum este foarte important să existe un sistem de registrare online care să ne permită să monitorizăm uh, medierea asigurărilor. Sistemul va fi unul mai transparent, uh, sarcina administrativă va fi redusă și, în general, doamnă președinte, consider că acest uh, raport este atât de uh, echilibrat încât ar trebui să se bucure de întregul nostru sprijin și este un apel pe care îl lansă și colegilor noștri, să-l sprijină la vot. Vă mulțumesc. În numele grupului SND are cuvântul domnul Sanchez Presedo. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Vreau să-i mulțumesc domnului Langen și celorlalți raportori cu care am colaborat. Sectorul asigurări are 1.200.000 de angajați și reprezintă o mare parte din PIB-ul Uniunii Europene. Revizuirea acestei directive a devenit un scop care îndeplinește scopurile internaționale pentru a garanta un teren egal de joc pentru toată lumea. E vorba de lucruri care merg de la principiul minus. Nu e vorba de o marfă simplă în asigurări. E vorba de comercializarea conform unor standarde importante pentru a avea un registru și o declarație de activități, pentru a actualiza cunoștințele de personal, formarea de personal și, de asemenea, siguranța profesională și răspunderea profesională Ă, consumatorul trebuie să ia hotărârile în cunoștință de cauză, trebuie să aibă acces la informații standardizate, iar ă, aici e vorba de niște norme minime de informare. E nevoie de transparență în ceea ce privește salariile, iar când sunt conflicte de interes, trebuie să se includă informații cantitative privind directivele ă, EIOPA iar angajamentul acesta privind uh, diversele tipuri de produse încearcă să armonizeze libertatea de alegere și libertatea consumatorului, așa încât sper că toată lumea va susține acest proiect mâine și va fi votat cu o majoritate largă. Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului ALDE, domnul Schmidt. Două minute. Fru talman, en, en politisk känslig fråga Eh, särskilt känslig har varit. Eh, doamnă președinte. E vorba de o chestiune politică sensibilă. Eh, ne-am întrebat dacă intermediarii ar trebui să fie loviți, ca să spun așa, cu o interdicție. Există unele țări care au introdus această interdicție de upfront provision, de intermediere, așadar este, există riscul ca intermediarul să nu acționeze întotdeauna în uh, interesul clientului său. Dar aici riscăm să constatăm o monopolizare în favoarea marilor companii de asigurări. Trebuie să mergem așadar mai departe decât uh, propunerea din directivă, mai ales uh, în privința țărilor care consideră că trebuie reguli mai severe în ce privește uh, vânzarea și uh, voi continua acum în engleză, domnule comisar. Două dintre amendamentele domnului Langen se referă la respectarea directivei MIFID. Așadar, aș vrea să întreb și pe domnul Langen și pe comisar, comisar ce înseamnă asta în practică, pentru că am auzit de la colegul și prietenul Gigult că aceste amendamente 4 și 5 nu vor avea niciun fel de influență asupra negocierilor uh, care vin în legătură cu alinierea la directiva MIFID. Eu am auzit exact opusul și dacă am pune toate aceste amendamente de la domnul Giggle 8, 9, 10 și 11, asta ar face ca procedura uh, juridică să fie mai dificilă, mai tehnică. Deci aș vrea să știu Uh, nu este suficient, domnule comisar, domnule Langen, nu e suficient uh, să avem amendamentele 4 și 5 ca să asigurăm alinierea la uh, directiva MIFID? Mi se pare esențial pentru modul în care voi construi eu lista de vot a grupului meu politic mâine. Grazie per il gruppo. Mulțumesc pentru grupul verzilor, domnul Gigold, un minut. Yeah, Stimați colegi, sectorul asigurărilor în ultimii ani s-a bucurat de acțiuni de lobby uh, foarte, foarte, foarte puternice și avem foarte multe probleme legate de protecția consumatorilor. Deja, uh, Uh, produsele acoperite de MIFID uh, se bucură de un grad de protecție mai mare decât uh, asigurările și ne bucură faptul că Comisia și-a dorit să ajungă la o egalitate din acest punct de vedere. Propunerea făcută de comisie pe alocuri a fost consolidată, pe alocuri a fost slăbită și acum a fost propusă și unele amendamente în plenară care merg exact în aceeași direcție, fie consolidează, fie slăbesc propunerea făcută de comisie și uh, lansez un apel colegilor uh, noștri în sensul asigurării unei uh, egalitate de, egalități de șanse între diferitele produse bancare și cele de uh, asigurare Cred că nu este suficient să avem uh, un, nu putem rezolva această rezolvare printr-un simplu considerent și aș uh, dori să-i rog pe colegi să țină seama uh, de, de, acest, de această propunere de compromis. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă nimeni nu dorește să ia cuvântul în cadrul procedurii intervențiilor spontane, o să dau din nou cuvântul domnului comisar Barnier. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vor fi foarte scurt pentru că intervențiile au fost coerente. Apoi, în ceea ce privește standardul protecției consumatorilor de care vorbea doamna Stier, cred că este un subiect important la care trebuie să revenim în timpul negocierilor tripartite. Cum spuneam și eu, trebuie să existe coerență cu celelalte texte, fără să uităm caracterul specific al sectorului asigurărilor sunt de acord cu doamna Galpelci. Dacă am fi avut aceste reguli, și pot să spun lucrul ăsta și în alte domenii, pe care le cunosc și alți vorbitori pentru că am colaborat uh, pe marginea textelor, regulamentelor. Deci dacă am fi avut această arhitectură a supravegherii, transparenței, protecției consumatorilor, capitalizării băncilor, Uh, o mare parte din criză nu s-ar fi produs și cred că și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă avem regulile astea înaintea crizei, am fi evitat sigur anumite practici de vânzări dubioase care au provocat foarte multe daune consumatorilor și investitorilor ca și domnul Presedo, cred că o alegere informată este foarte importantă și trebuie să găsim echilibru între libertatea ofertei și protecția și libertatea consumatorului. Domnul Giegold uh, susține textul și îi mulțumesc. Domnul Schmidt s-a referit la un punct care rămâne în dezbatere, al cel al alinierii și coerenței cu MIFID, mai ales amendamentele 4 și 5. Trebuie să examinăm aceste propuneri în timpul negocierilor tripartite și cred că motivația raportorului aceste mai trebuie discutată. Mai sunt bucăți de text care trebuie discutată. Nu pot să răspund mai precis decât atât, domnule Schmidt. Trebuie să colaborez cu raportorul dumneavoastră în timpul negocierilor tripartite pentru a răspunde la niște chestiuni mai precise. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Mulțumesc și dau din nou cuvântul uh, domnului Langen, raportorul. Vă rog, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru modul uh, onest în care au analizat acest compromis. Doresc să mulțumesc și domnului comisar și tuturor raportorilor din umbră, domnul Sanchez Presedo, Ole Schmidt, Sven Giegold, Ashley Fox, Jürgen Klute, doamna Styler Cred că, ținând cont de cât de diferite au fost pozițiile inițiale, am reușit să avem uh, niște discuții foarte, foarte bune. În al doilea rând, domnule comisar, propunerea dumneavoastră a venit, uh, datează de la 3 iulie 2012 și Consiliul doarme în continuare. Uh, și nimeni nu știe de fapt când vom, uh, când vom uh, obține acest nou cadru de reglementare, probabil în următoarea perioadă legislativă. Apoi, doamna Styler s-a referit la o aplicare mai severă a dispozițiilor privind uh, soluționarea litigiilor. Am uh, acceptat propunerea venită din partea Comisiei INCO, însă am lăsat la latitudinea statelor membre să ia uh, decizia legată de sistemul, uh, mecanismul precis de soluționare a litigiilor care urmează să fie pus în aplicare. Deci statele membre au, au această libertate. Aș dori să îi mulțumesc și colegului nostru Presedo pentru propunerile pe care, pe care le-a făcut. Cred că am uh, reușit să ajungem la un compromis, chiar dacă domnul Ole Schmidt era de o altă părere, de exemplu. Apoi, uh, domnul Ole Schmidt a spus câteva cuvinte legate de interzicerea uh, comisioanelor. Știm foarte bine că și verzii au propus un amendament în acest sens. În, în acest sens. Eu nu cred că o asemenea interdicție este vreodată o, o idee foarte bună și acum în legătură cu amendamentele 4 și 5 referitoare la linierea la MIFID, ceea ce putem face noi acum Um, este următorul uh, lucru. Există deja, există deja o, o aliniere foarte bună la MIFID, însă trebuie să țină seama și de caracteristicile sectorului uh, asigurărilor. Cred că trebuie să urmărim în continuare acest, uh, acest obiectiv dar nu pot fi de acord cu introducerea unor reglementări care nu, care nu sunt uh, potrivite produselor de asigurări. Aș dori să îi mulțumesc colegului nostru Sven Gigold, care până la urmă și-a dat uh, acordul acestui, uh, acestui compromis. Până la urmă a, a făcut două propuneri de amendament. Pe una dintre acestea am amintit-o, interdicția comisionului și a doua propunere de amendament la articolul 26a, prin care uh, Autoritatea Europeană de Valori Imobiliare poate interzice anumite produse de pe piață. Eu consider că aceste competențe trebuie să rămână la statele membre. Nu uh, pot fi de acord ca o autoritate europeană să primească asemenea uh, competențe cu ce am putea fi de acord uh, este vorba de uh, derogări, însă uh, în acest moment se poartă în continuare discuții în grupul nostru politic, încă nu s-a ajuns la o, la o poziție finală, dar oricum la, în grupul nostru politic discutăm Uh, lucrurile foarte, foarte, foarte concret și foarte în detaliu. Poate aceasta este diferența între marile și uh, grupurile politice de, de dimensiuni mai mici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, am încheiat această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Urmează acum pe ordinea de zi raportul doamnei Grostet, al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății. Și dau cuvântul uh, direct doamnei